este adoptat. Am uh, primit din partea Consiliului poziția acestuia în, uh, în prima lectură, inclusiv uh, motivele pentru această poziție și am primit de asemenea și poziția com, Comisiei. Uh, aceste titluri vor fi publicate în procesul verbal al uh, ședinței actuale și termenul limit începe să se deruleze începând cu data de mâine, 28 februarie 2014. Trecem acum la explicarea voturilor.